liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colege, dragi colegi, ar trebui să începem, că am întârziat deja 10 minute. Credeam că mai reușește să ajungă și vicepreședinta Comisiei Emplă. Sigur va mai ajunge, dar totuși ar trebui să începem acum. Vă salut uh, pe toți uh, la reuniunea noastră de astăzi, la audierea pe care am organizat-o împreună cu Comisia pentru Ocupare. Și pentru astăzi ne-am propus o temă destul de complexă care deja a dat naștere câtorva controverse, chiar și la noi în comisie. Iată că a ajuns Marita Ulscoc, bun venit! Astăzi urmează să ne prezinte doamna Helga Trüppel proiectul său de raport în acest sens, imediat uh, după această audiere. Aș dori de asemenea să îl salut uh, pe domnul comisar Tibor Navracici, a cărui prezență astăzi aici subliniază și importanța pe care Corpul European de Solidaritate are pentru Comisie. În cadrul acestei audieri va fi, veți asista și la o prezentare a unui studiu din, uh, realizat de Departamentul pentru Politici B pe această temă. Și sunt sigură că concluziile acestei audieri publice vor, se vor regăsi și în activitatea celor două comisii. Avem și o serie întreagă de experți printre noi astăzi uh, care reprezintă diferitele domenii ale societății civile, precum și diferite instituții care în activitatea lor au de-a face cu activitatea de voluntariat și pe care aș dori să-i salut. În primul rând, domnul Simon Brook din partea Ackham Institute for Policy Support, care va prezenta studiul Departamentului pentru Politici, apoi îl mai salut pe domnul Manfred von Hebel din partea Agenției Naționale Germane pentru Programul Erasmus Plus, care va prezenta perspectiva agențiilor naționale. Domnul Pavel Trantina, președintele grupului de specialitate pentru ocupare, chestiuni sociale și cetățenia Uniunii din partea uh, Comitetul Economic și Social, care ne va prezenta avizul CES pe această temă, apoi Gabriela Civico, directoare a Centrului European pentru Voluntariat, domnul Piotr Sadovski, secretar general Volont Europe, care va prezenta șansele, dar și provocările pentru mobilitatea tineretului Erasmus Plus și activitatea de voluntariat asta din perspectiva Fondului European de Solidaritate și apoi mai este domnul Costas Moscocoritis. Sper că am pronunțat corect numele, spune doamna președinte, secretar general al Inter SOS, care va <clears throat> arăta care sunt provocările între activitățile de voluntariat și caracterul profesionist al acestora și nu în ultimul rând doamna Ana Videgren, secretar general al Forumului European pentru Tineret, care va analiza care sunt potențialele avantaje ale Corpului European pentru Solidaritate pentru tineretul nostru. Deci, doamnelor și domnilor, un program amplu pe care l-am propus pentru această după amiază. Deci, încă o dată, bun venit. Pentru a avea suficient timp pentru dezbatere, aș ruga pe toți vorbitorii să fie cât se poate de succint, să respecte timpul de vorbire alocat și să se concentreze asupra principalelor mesaje. Aveți uh, câte 5 minute la dispoziție pentru prezentare. Vă transmisesem în prealabil și un catalog de întrebări pe care cu toții uh, l-ați completat uh, cu conștiinciozitate și în parte foarte amplu. Răspunsurile ne-au parvenit, deci vom putea să facem trimitere și la acestea. Dar înainte de a începe lucrările acestei audiere, aș dori să dau cuvântul colegei mele Marita Ulscoc, vicepreședinte a Comisiei pentru Ocupare și Chestiuni Sociale, reprezentându-l pe domnul Hendal, care este președintele acestei comisii, apoi domnului comisar Tibor Navraci și raportarea noastră Helga Trupel. Pentru început, uh, domnul Scop, aveți cuvântul. The experts. Mulțumesc, Helga. Salut prezența participanților, în special a experților care vor face o contribuție valoroasă la această audiere oferindu-ne opiniile lor în legătură cu obiectivele și eficiența Corpului European de Solidaritate. Această inițiativă este menită să ofere oportunități pentru tineri ca aceștia să poată participa la activități de solidaritate, inclusiv prin uh, stagii și uh, angajări. Evident, asta trebuie să aibă consecințe pozitive, pentru că se așteaptă să îmbunătățească gradul de angajabilitate al tinerilor și să faciliteze tranziția către uh, locuri de muncă obișnuite. Ce aș vrea să subliniez astăzi este că 35 de milioane de euro din buget din bugetul de finanțare a Corpului European de Solidaritate vin din Fondul Social European. Și propunerea Comisiei, de asemenea, prevede transferul de fonduri din programul de angajare și inovare socială de 10 milioane de euro. Aceste fonduri sunt foarte necesare pentru a servi scopul existent și nu ar trebui să fie supuse niciunei presiuni. Deci ar trebui să folosim banii cât mai eficient cu putință și eficiența uh, înseamnă locuri de muncă și un viitor pentru tinerii din Europa care uh, fac mari eforturi să își găsească un loc de muncă și o poziție în viață care să-i satisfacă și care să însemne ceva pentru ei. Așadar, vă mulțumesc că vă aflați aici. Sunt foarte interesată să ascult uh, toți experții și toți cei care ați dorit să participați la această întâlnire. Then we start with um, up to me. Yeah. Okay, yeah. I leave the floor to you. Okay. <laughs> Bun, Petra, ai din nou cuvântul. Herzlichen Dank, Marita, für deine Mulțumesc foarte mult, Marita, pentru cuvintele tale introductive și fără a mai pierde vreme, am să dau direct cuvântul domnului comisar Navraciș. Navraciș, vă rog, 10 minute aveți la dispoziție. Honorable members of the European Parliament. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. În uh, discursul privind starea Uniunii, care a fost ținut recent, președintele Juncker spunea că este în mod special mândru de tinerii care servesc în noul corp european de solidaritate, pentru că ei aduc solidaritatea europeană la viață. Sunt și eu foarte mândru că de când s-a lansat această inițiativă în începutul anului trecut, peste 38.500 de tineri s-au înscris. Ei sunt uh, dispuși să ajute persoanele în vârstă singure, să ajute refugiații, să curețe plaje poluate sau să ajute în orice altfel comunitățile care au nevoie. Este primul pas în ambiția noastră ca până în 2020 să dăm la 100.000 de tineri europeni ocazia să ajute acolo unde este cel mai mult nevoie. În 2017 ne așteptăm să dăm să oferim mai mult de 16.000 de oportunități de voluntariat și 30, 3.600 de tineri vor putea să uh, intre în activitate până la sfârșitul anului. Aproximativ 1.800 deja și-au început uh, sarcinile și numărul lor crește. Luna trecută, președintele Parlamentului, domnul Tajani, și eu însuși am uh, vizitat voluntarii din Norcea, nordul Italiei, o regiune care își revine după câteva cutremure dezastruoase care au avut loc anul trecut. Acolo am văzut hotărârea tinerilor de a ajuta pe localnici să-și reconstruiască orașul și viețile. Este un semn emoționant de speranță. Vă îndemn să începeți negocierile privind regulamentul dedicat Corpului European de Solidaritate în același spirit și cu același angajament de care dau dovadă toți acești tineri care s-au uh, înscris în Corpul de Solidaritate. Din discuțiile mele cu tineri și cu părțile implicate, cu actorii angajați în ultimele luni, am constatat că există o mare susținere pentru ca lucrurile să evolueze rapid Dați-mi voie să explic cum intenționăm să ajungem la scopurile noastre în domeniul acesta. Proiectul de regulament pune la oaltă toate activitățile care acum sunt împărțite în 8 programe. Această abordare are câteva avantaje. Mai întâi, oferim scopuri clare, coerente și comune, reguli și condiții și un portal care să fie un punct uh, unic de acces pentru voluntariat, pentru programe de instruire și oportunități de angajare. În al doilea rând, va însemna că va exista mai multă finanțare și mai multe formate de voluntariat pe care tinerii le pot alege. În al treilea rând, vom putea să implicăm pe cei la care nu ajungem prin programele noastre actuale. Asta arată foarte clar că abordarea noastră este uh, centrată pe nevoile tinerilor veți întreba de ce nu am definit toate elementele foarte strict în regulament. Avem motive clare pentru asta. Vrem să le dăm participanților toate opțiunile de a susține comunitățile și de a contribui la coeziunea socială în Uniunea Europeană. De aceea am lăsat uh, noțiunea, definiția solidarității, activității de solidaritate, drept o noțiune deschisă. Corpul European de Solidaritate poate să aibă succes doar dacă implicăm cât mai mulți tineri și organizații cât mai diverse. Nimeni nu ar trebui să fie exclus de la început, pentru că regulamentul ar, def- ar defini prea strict de, uh, conceptul. În special, organizațiile de masă ar trebui să poată să decidă cum să-și abordeze propriile nevoi și să-și găsească cel mai bun loc în viitoarea formula a Corpului European de Solidaritate. Rămâneți însă uh, Fiți siguri însă că prin controle de calitate robustă ne vom asigura că toate activitățile propuse de tineri sau de organizații vor servi scopul uh, principal al Corpului European de Solidaritate. În special, ne vom asigura că ele nu duc la substituirea unor locuri de muncă. În primul rând, activitățile de voluntariat organizate în cadrul Corpului de Solidaritate se vor baza pe experiența bogată pe care am acumulat-o în Serviciul European de Voluntariat. În al doilea rând, uh, stagiile de training vor fi implementate conform uh, cadrului de calitate pentru această activitate. Și în al treilea rând, locurile de muncă care vor fi oferite vor trebui să respecte legislația muncii uh, din țările respective. În felul acesta, ajungând la cât, să ajungem la cât mai mulți tineri, mai ales la cei fără oportunități, este una dintre priorități. De aceea am creat o serie de formate noi pe care vrem să le oferim. Acestea includ activități pe termen scurt, între două săptămâni și două luni, echipe de voluntariat care să ofere un mediu mai sigur, plasamente în țara de origine, precum și proiecte de solidaritate. Vom oferi fonduri suplimentare, de exemplu, pentru a plăti persoanele eh, de acompaniere sau facilități necesare pentru persoane cu dizabilități. Eh, sunt conștient de rolul important pe care organizațiile de voluntariat eh, le a, îl joacă în implicarea persoanelor dezavantajate. Aceste organizații vor continua să joace un rol în corpul de solidaritate, dar Corpul de European de Solidaritate va da tinerilor europeni acces adițional unor organizații care au primit o etichetă de calitate și care sunt înregistrate pe portal. Acest tip de ghișeu unic va face accesul și participarea mai simple și mai clare. În ce privește bugetul, vreau să fiu foarte clar, vă împărtășesc convingerea că noi idei au nevoie de bani noi. De aceea, propunerea noastră bugetară include 86,5 milioane de euro fonduri noi. Asta reprezintă 25% din întregul buget de 341,5 milioane euro. Din aceste fonduri noi, 70 de milioane vor face posibilă creșterea substanțială a numărului de oportunități de voluntariat pentru perioada 2018-2020 de la cifra inițial planificată de 40.000 în Erasmus Plus la uh, 770.000 uh, în cadrul Erasmus Plus și uh, Corpul de Solidaritate această inițiativă nu va slăbi alte inițiative de tineret care sunt finanțate din Fondul pentru Tineret al Erasmus+. Contrar acestei idei, Comisia a cerut o suplimentare a fondurilor Erasmus+, în contextul revizuirii la jumătate de mandat a actualului cadru financiar multianual. Dați-mi voie să mulțumesc Comisiei noastre pentru susținerea uh, constantă pentru a vă asigura că Erasmus Plus primește fondurile pe care le merită și de care are nevoie. Eh, sper că Comisia de Buget și celelalte comisii din Parlament vor apăra bugetul, eh, propunerea Comisiei și chiar vor cere finanțare suplimentară. Începește Corpul European de Solidaritate. Proiectul de regulament propune alocarea 80% din fonduri către activități de voluntariat și 20% pentru eh, stagii de instruire și locuri de muncă. Această alocare indicativă ne va permite flexibilitatea necesară ca să ne adaptăm nevoilor și intereselor tinerilor și organizațiilor de-a lungul ciclului de viață al programului. Un alt aspect important pentru mine este cooperarea cu scheme și programe similare din statele membre, cum ar fi eh, serviciile uh, uh, civice. E sigur că dacă ne punem forțele la altă, vom realiza mai mult. De aceea ne gândim să dăm schemelor naționale un acces uh, rapid la portal și să le oferim servicii de susținere, cum ar fi uh, instruire sau asigurare, la servicii de asigurare. Domnule și să ajuți pe altcineva este ca și cum arunci o piatră în apă, creează cercuri și efecte suplimentare. Voluntarii din nordul Italiei, pe care am vizitat și miile de alți voluntari care vor fi activi în Europa, vor crea uh, efecte, vor crea noi prietenii și vor uh, crea o societate mai co- mai coerentă și mai. În același timp vor câștiga noi competențe care le vor permite să-și dezvolte talentele în viitorul lor profesional și în viața lor personală. Sunt convins că proiectul de regulament oferă condițiile uh, de a aduce la oaltă oameni care gândesc la fel și care vor să evolueze la fel dar înseamnă că trebuie să le dăm ocazia să-și asume și internalizeze acest corp de solidaritate, să lanseze idei, să împărtășească experiențe, să creeze proiecte împreună și să inspire noi proiecte. Corpul European de Solidaritate va permite tinerilor europeni să uh, se angajeze în uh, activități de community building, uh, precum și să dezvolte contacte personale. Acest regulament uh, ne permite ca împreună să creăm fundația unei adevărate mișcări europene de solidaritate. Dați-mi voie să închei mulțumind raportorului și tuturor membrilor implicați în procesul legislativ pentru angajamentul dumneavoastră față de această nouă inițiativă. Un acord politic uh, atins uh, rapid ar însemna că mulți tineri din Europa vor beneficia și vor putea să aducă o diferență. Aștept cu nerăbdare să aud opiniile noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Helga Trupel, raportoare pentru Comisia pentru Buget. Helga. Um, Petra. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult, Petra. Este clar că avem o audiere astăzi, însă trebuie a trebuit să depun raportul pe 19 septembrie, ceea ce înseamnă că sunt deschisă părerilor tuturor experților și colegilor și voi fi gata să modific propriul raport atunci când voi fi convinsă că e nevoie să fie modificat. Știți că iau foarte în serios ceea ce se întâmplă astăzi, însă nu a fost o altă posibilitate, uh, având în vedere calendarul Parlamentului, decât să îmi depun uh, raportul pe 19 septembrie. Uh, echipa mea a lucrat uh, asidu pe durata verii și le mulțumesc. Mai târziu vom avea posibilitatea să discutăm detaliile. Vreau doar să vă faceți o idee în legătură cu abordarea mea politică a Corpului European de Solidaritate. Cred că propunerea lui uh, Juncker în această direcție este o idee foarte bună pentru că, desigur, președintele Comisiei caută un alt uh, uh program far uh, și avem nevoie de un nou program pentru solidaritate în europeană pentru că există o lipsă de solidaritate la diferite niveluri. Am îmbrățișat această idee, trebuie să o îmbunătățim, nu trebuie să o demolăm, ci trebuie să o îmbunătățim. Asta înseamnă patru elemente pe care aș vrea să le îmbunătățesc din punctul meu de vedere. Numele, pentru că uh, în unele țări, inclusiv în Germania și ce am auzit din Ungaria de la domnul comisar, cor nu este cuvântul uh, cel mai îndrăgit aș dori să-l schimbăm în inițiativa europeană pentru solidaritate. În al doilea rând, bugetul. Domnul comisar Navracici are dreptate. 86 milioane de uh, bani uh, nealocați uh, ați spus că e vorba de noi fonduri, de fapt sunt uh, bani alocați din marge, sunt uh, uh, bani care nu se duc înapoi la statele membre. Dacă dorim ca acest program să debuteze bine, e nevoie într-adevăr de noi fonduri. Uh, Uh, sigur, acest lucru este dificil, felicitări, uh, știu că nu e deloc ușor. În al treilea rând, cred că acest uh, program trebuie să se axeze pe tinerii dezavantajați pentru că avem uh, asistenți și stagiari care uh, sunt uh, cu o mentalitate europeană, uh, chiar dacă nu au avut bani când au fost studenți. Însă mulți tineri din uh, Uniunea Europeană nu se bucură de această posibilitate și avantaje. Uh, de aceea cred că trebuie să ne axăm pe uh, tinerii dezavantajați. Și apoi această tărie de angajabilitate, posibilitatea de inserție profesională. Știu că uh, Rata șomajului, în special în rândul tinerilor, este extrem de ridicată în multe state membre și uh, trebuie să combatem acest lucru. Însă, în prezent, uh, există pericolul, dacă facem așa cum ați propus, să nu se facă o distinție clară uh, între solidaritate și capacitatea de voluntariat și uh, această verigă puternică al uh, angajabilității, stagiatură și uh, exerciții de formare. Trebuie să existe o definiție foarte clară pentru a nu se folosi uh, termenii greșit uh, și tinerii să fie plătiți uh, mai puțin de la aceste programe pentru că uh, nu pentru că știu că ei pot să primească fonduri suplimentare de la acest uh, uh, corp european de uh, solidaritate. Aceasta este propunerea mea în momentul de față. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la primul panel al acestei după amieze și Începem cu o scurtă introducere din partea raportorului Comisiei pentru Ocupare, domnul Benny Fei, două, trei minute, vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc. Partea Ample, componenta uh, Ample a fost uh, uitată la început, nu m-ați menționat și eu sunt uh, raportor pentru că componenta uh, privind ocuparea este competența exclusivă a Comisiei Amploa. Uh, Uh, pare bine că avem această uh, audiere împreună. Discuția, uh, dezbaterea este lucru cel mai important. Trebuie să intrăm în detalii, să vedem dacă putem să găsim soluții. Vreau să adaug doar ca o introducere și din nou vreau să mulțumesc Uh, tuturor uh, celor interesați care sunt prezenți, domnului comisar, uh, președintei Petra Camerevert, domnului Handel, care este reprezentat de Marita Uscol, pentru organizarea acestor dezbateri. Pentru că timpul este foarte strâns, trebuie să discutăm lucruri importante. Așa cum a subliniat colega, problema banilor, care este extrem de importantă. Sunt de acord că uh, am discutat deja acest lucru. Trebuie să încercăm să vedem dacă putem uh, să cerem angajamente suplimentare din partea statelor membre mm, cu uh, noi uh, sume de bani care să fie canalizate către acest proiect. Este încurajator faptul că 37 de mii de înregistrări pe portal au fost făcute Cred că trebuie să ne asigurăm că nu există o înlocuire, așa cum a spus Comisia, riscul de înlocuire uh, a uh, locurilor de muncă cu uh, slujbe voluntare, iar în ceea ce privește partea ocupațională e nevoie și am discutat asta cu colega Trupel, trebuie să găsim o modalitate care să asigure că noi folosim, uh, valorificăm uh, cât mai bine banii care vin uh, de la alte proiecte. Sunt convins că putem să ajungem la un compromis pentru a menține acest punct foarte ocupațional Uh, beneficiind de expertiza și experiența care s-a acumulat deja și, bineînțeles, pe baza celor pe care le vom auzi astăzi în dezbatere. Vrem să facem ceva diferit față de trecut, uh, e nevoie uh, de un acces direct din partea tinerilor, chiar dacă suntem uniți noi la Parlament când spunem că dorim să uh, valorificăm expertiza uh, tuturor uh, organizațiilor intermediare. Acest lucru trebuie clarificat cât se poate de bine în ceea ce privește implicarea în acest proiect sau, ca un ultim aspect pe care aș vrea să-l menționez, ce organizații vor putea să participe uh, Uh, în uh, oferirea de uh, locuri de muncă. Cred că lucrurile pot fi făcute și nu vom da naștere unor situații care să fie criticate. Cred că putem să ajungem la un compromis și vom lucra împreună Uh, pentru îndeplinirea acestui obiectiv cu toți cei interesați, cu colegii din comisii și cu comisia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ajungem, iată, acum la prezentarea studiului anunțat din partea departamentului nostru pentru uh, politici. Domnule Simon Bruc, bun venit! Unde sunteți? Aici sunteți. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Um, for me to present the... Uh, pentru mine, uh, prezentarea principalelor concluzii ale analizei uh, pe care am făcut-o a fost făcută de mine și uh, colegul meu pentru Comisia CULT și se axează pe trei aspecte, trei domenii cheie. În în uh, ce măsură, care sunt uh, uh, provocările corelării acestui Corp European de Solidaritate cu Erasmus Plus și cum poate să funcționeze ca să completeze și nu să înlocuiască locurile de muncă. Deci, studiul s-a bazat pe cercetare și pe interviuri. În primul rând, o scurtă introducere a principalelor obiective și ipoteze. După cum știți, uh, CES-ul uh, vrea să uh, îi implice mai mult pe tineri în activități de solidaritate accesibile pentru a contribui la consolidarea coeziunii în Europa. El dă posibilitatea tinerilor uh, între 18 și 30 de ani să ia parte în acțiuni de solidaritate uh, transfrontaliere și în țările lor, cum ar fi uh, uh plasamente și alte astfel de activități. cererea și oferta pot să fie mai bine uh, realizate și uh, acest uh, instrument poate să fie uh, la dispoziția tinerilor, ducând la rezultate mai bune. În consultările noastre am văzut că există o apreciere pentru uh, crearea uh, CES uh, în rândul celor interesați și există o serie de puncte pozitive ale propunerii. Uh, și anume că atenează unele dintre uh, obstacolele în calea tinerilor pentru a participa la astfel de acțiuni de solidaritate, informația, fezabilitatea și sprijinul pentru cei dezavantajați, apoi prin uh, stagiatură și locuri de muncă, acțiuni de solidaritate, uh, el, CES-ul, lărgește domeniul de aplicare al serviciilor de voluntariat. Apoi, introducerea uh, labelului de calitate poate să ducă la o întărire, la o consolidare a uh, culturii și uh, CES-ul, în comparație cu alte forme de voluntariat, oferă oportunități egale pentru tinerii din Europa, indiferent de oportunitățile pe plan național. Evaluarea a identificat și o serie de uh, preocupări pe care le-am grupat în uh, cinci uh, categorii pe care le voi discuta uh, pe fiecare în parte. Primul, principiul parteneriatului, studiul a identificat preocuparea dacă cei interesați sunt suficient de implicați în CES pentru a reprezenta și proteja interesele tinerilor organizațiile, partenerii sociali și voluntarii trebuie să fie reprezentați în acest cadru trebuie să se dea direcții uh, mai clare în propunere uh, în legătură cu modul în care uh, grupurile interesate sunt reprezentate pentru a maximiza impactul inițiativei. Este esențial ca Comisia, statele membre, agențiile naționale să conlucreze cu angajatorii, cu sindicatele, cu organizațiile de tineret și cu alte organisme care promovează acțiunile de solidaritate. În ceea ce privește obiectivul și scopurile, avem trei preocupări. Dacă CES-ul poate să trăiască cu 100 de mii de uh, activități de solidaritate în numai 3 ani. Uh, de propunerea actuală uh, privind Corpul European de Solidaritate nu explică uh, suficient uh, cum va putea acest instrument să își ajungă ținta și cum va identifica participanți de calitate în rândul organizațiilor. Apoi, dacă noile acțiuni vor duce la o participare mai mare a grupurilor dezavantajate, pentru că, uh, la urma urmei, uh, aceste uh, plasări se vor face de aceste organizații și trebuie să ne asigurăm că ele sunt pentru tinerii din mediile dezavantajate. O ultimă preocupare este dacă CESul creează disparități între diferiți voluntari care fac același lucru în programe diferite care lucrează în cadrul aceleași organizații nu vor primi un uh, certificat uh, uh, prin care să-și poată promova aptitudinile. Această propunere CES trebuie să clarifice cum funcționează mecanismul ca un compliment, ca un complement, mă scuzați, al fondurilor pe plan național trebuie să regândim cum voluntarii care nu sunt cuprinși în CES vor uh, participa la aceste activități de training. Multe preocupări sunt legate și de uh, finanțarea și implementarea CES la nivel național Primul se referă la uh, labelul de calitate, eticheta de calitate și responsabilități suplimentare pentru uh, Comisia Europeană, răspunderea acesteia. Implementarea acest se bazează pe infrastructura Erasmus+, Plus. agențiile naționale oare au suficiente re uh, resurse pentru a desfășura toate sacinile, apoi uh, distribuția fondurilor la nivelul statelor membre. Propunerea actuală, spre deosebire de Erasmus Plus, nu dă niciun indiciu în legătură cu modul în care bugetul și activitățile sunt distribuite la nivelul statelor membre. Uh, lipsa de astfel de informații uh, este uh, o, un obstacol. Trebuie să vedem în ce măsură distribuirea, distribuția fondurilor are în vedere nevoile concrete la nivelul fiecărui stat uh, membru. Având în vedere faptul că uh, solidaritatea are o definiție uh, largă, aplicați, uh, aplicațiile uh, și procedurile trebuie regândite Uh, în funcție uh, de volumul uh, de lucru. Fiecare entitate privată poate să aplice. În plus, propunerea trebuie să includă un mecanism clar în legătură cu distribuirea bugetului către statele membre și uh, ce trebuie făcut pentru asigurarea uh, calității și implementarea eficientă. Ultimul grup uh, de preocupări se leagă de monitorizare Există întrebări în legătură cu modul în care CES va contribui la întărirea coeziunii și solidarității, dar cum se va face această evaluare? Apoi, dacă definiția solidarității Uh, ilustrează foarte clar susținerea pentru solidaritate la nivel european. Ce organizații pot uh, să ceară acest label de calitate și care sunt nevoile societății în uh, beneficiul comunității? astfel încât stagiarii să poată să desfășoare astfel de activități în cadrul CES. Apoi, eticheta de calitate Uh, dacă uh, CES-ul este un program care să acopere uh, atât voluntariatul cât și locurile de muncă și dacă voluntariatul poate să fie interpretat în mod larg pentru a ilustra ceea ce este scris în eticheta de calitate. Două recomandări să vedem dacă acest corp de uh, solidaritate contribuie la obținerea rezultatelor prevăzute în uh, propunere. Trebuie să existe un set de instrumente care să permită monitorizarea și, în al doilea rând, modul în care CES contribuie uh, la obiectivele celorlalte proiecte care, programe care finanțează acest corp de solidaritate. Propunerea legislativă trebuie să clarifice ce se înțelege prin acțiuni de solidaritate, uh, spre deosebire de nevoile societății și uh, organizațiile participante. Pentru a încheia, o opțiune care a fost uh, dată deoparte de la început a fost integrarea CES în cadrul Erasmus+. Uh, pentru că în felul acesta s-a spus că Erasmus Plus ar deveni mult prea complex și asta nu ar fi în avantajul uh, CES-ului. Uh, opțiunea pentru inițiative separate este astfel explicată în ceea ce privește gradul de complexitate, Erasmus Plus contează pentru aproape 60% din buget. Fezabilitatea a fost folosită ca argument în negocierile Erasmus Plus în integrarea diferitelor programe într-unul singur. Acțiunile de solidaritate ar putea să, beneficie, să beneficieze de numele uh, puternic pe care, și renumele pe care îl are Erasmus Plus. Mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu, care mm, va fi, desigur, foarte util pentru activitatea noastră viitoare, în special în ceea ce privește catalogul de cerințe pe care le-ați enumerat și la care ar trebui probabil să ne mai gândim și să fim mai concreți, probabil, în redactare. Trecem acum la perspectiva agențiilor naționale și, în acest sens, îl salut pe domnul Manfred von Hebel și am să-i acord cuvântul 5 minute. Mulțumesc foarte mult. This discussion. Uh, the network of national, national agency. Mulțumim pentru posibilitatea de a contribui la această dezbatere. Agențiile naționale salută această idee a Corpului European de Solidaritate. Este o contribuție necesară pentru consolidarea coeziunii sociale și a solidarității în Europa. În același timp, se pune accentul pe mai multe competențe, creșterea gradului de angajabilitate, ceea ce ar trebui să reprezinte, de fapt, în centrul atenției corpului de solidaritate și la fel ca și dezvoltarea cetățeniei active. Ideea de solidaritate și coeziune socială nu rezultă doar din implementarea unui program, e nevoie de oportunități de învățare, trebuie să reflectăm la ce anume învață tinerii aici la locul de muncă. Trebuie să transmit un mesaj clar că există o dimensiune europeană în acest corp de solidaritate în special atunci când este vorba de proiecte care se realizează în anumite țări, în interiorul anumitor țări, care, unde dimensiunea europeană nu este la atât de evidentă. Una dintre principalele preocupări în momentul de față se referă la limitarea uh, acoperirii geografice. Suntem convinși că, așa cum stau lucrurile în momentul de față, reprezintă un element foarte descurajant uh, pentru țările partenere. La fel, mă refer aici la țările participante în programul Erasmus+. Plus. Uh, Tinerii constituie o punte între țări europene, dar și um, între țări europene și țări terțe. De aceea noi considerăm uh, că ar fi bine ca și țările uh, EFTA, de pildă, să poată posibilita și în Corpul European pentru Solidaritate. La fel și participarea Regatului Unit ar trebui să fie posibilă până la finalul programului. De 2020 parcă este acest termen limită. Incluziunea socială, diversitatea au fost menționate deja. Nici un tânăr nu ar trebui să se confrunte cu obstacole în a-și găsi o misiune prin acest corp uh, de solidaritate. Însă trebuie să învățăm uh, și, și din experiență și pentru cei cu nevoi speciale e nevoie și de susținere, astfel încât uh, toate grupurile să poată participa. Deci să existe acest angajament și pentru diversitate și trebuie să uh, consolidăm și rolul organizațiilor care susțin participarea acestor persoane în acest program, care au dificultăți uh, în a accesa programul, au nevoie de sprijinul organizațiilor și trebuie să ne asigurăm că există suficientă finanțare. Trebuie să dăm un semnal acestor organizații să colaborăm cu acestea, cu aceste organizații care susțin aceste grupuri țintă. Așa cum s-a mai menționat de câteva ori până acum, în cadrul regulamentului propus, diferența dintre activitatea de voluntariat, sagiatură, uh, ucenicie nu este suficient de clară. Așa cum a spus Simon pe bună dreptate în studiul său, și noi suntem preocupați de faptul că există discrepanțe mari între diferiți participanți din cadrul programului, ceea ce s-ar putea să ducă la un oarecare abuz avem nevoie de definiții mult mai clare și distinctive, o mai bună descriere a formatelor în care se realizează aceste activități. Uceniciile și plasamentele ar trebui realizate într-un areal mai amplu pentru a semnala și aici uh, dimensiunea europeană. De asemenea, trebuie ca participarea organizațiilor private ar să fie limitată la ONG-uri. Deja în momentul de față există standarde de calitate foarte ridicate în implementarea Corpului European de Solidaritate. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde înalte pe care le avem sunt menținute în continuare și astfel încât să putem uh, menține ciclul educațional Există mulți tineri care participă în aceste activități uh, de, din activitățile de voluntariat uh, și vrem că um, aceste angajamente să se mențină și în Corpul European de Solidaritate și De asemenea, acest program trebuie să bazeze între cooperarea între cei care participă fie. Vrem ca deci, recunoașterile să se facă sub formă de certificat, așa cum se procedează în cadrul Erasmus+. sperăm că pe viitor lucrurile vor funcționa mai puțin complicat. Și o ultimă sugestie ar fi de a schimba actualul portal european pentru solidaritate, care nu este suficient și care nu deservește nevoile și realitățile participanților și a organizațiilor. Este o, un bun început, dar atunci când se pune problema implementării reale, trebuie să ținem cont de nevoile celor implicați, deci ar trebui să existe și alte puncte de acces. Mulțumesc. În, scris, evident, am furnizat un feedback mai uh, amplu vis-a-vis -vis de această propunere de regulament și vă mulțumim pentru invitație. Mulțumesc foarte mult. Am fost deja generoasă în timpul alocat. Trecem acum la domnul Pavel Trantina, președintele grupului de experți pentru solidaritate cetățenia Uniunii din uh, cadrul CESE, care ne va prezenta avizul uh, Comitetului Economic și Social. Aveți uh, cuvântul, domnule Trantina. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru posibilitatea de a vă prezenta uh, poziția angajatorilor, a sindicatelor și a altor organizații a societății civile care sunt uh, reprezentate în cadrul CESE. De la bun început, o observație. Proiectul nostru de aviz a trecut cu unanimitate în secțiunea noastră, însă mai trebuie adoptat de către plenara de săptămâna viitoare. Să sperăm fără mari modificări ce se salută propunerea Comisiei. Înțelegem că este un uh, bun start pentru o discuție mai amplă. Există multe elemente care trebuie clarificate și îmbunătățite și s-au uh, menționat deja o serie dintre acestea. Prima chestiune, evident, ține de finanțare. Ne preocupă faptul că această nouă investiție în voluntariat, solidaritate, în tineri, se va face în mare parte prin realocarea banilor din bugetul european pentru voluntariat, iar acest lucru nu trebuie să se facă pe seama unui program care deja s-a dovedit de succes și nici pe seama programului Erasmus Plus, care deja este subfinanțat, după cum știm. Știm de asemenea că se dorește multiplicarea, de fapt înzecirea a Erasmus, programului Erasmus Plus. Apoi, în al doilea rând, aș dori să mă fac eco celor spuse deja. Ne preocupă fuziunea obiectivelor uh, Corpul European de Solidaritate cu obiectivele generale de ocupare. Și de aceea, la solicitarea partenerilor sociali, să se aibă în vedere o regândire a conceptului de um, plasare de locuri de muncă prin intermediul acestui uh, program să se concentreze mai mult pe partea de stagiatură și dacă concentrarea ar fi doar pe voluntaritate, ar permite mai multă claritate și s-ar evita confuzia cu alte programe UE disponibile care susțin uh, ocuparea în rândul tinerilor. În urma unor consultări ample cu actori cheie, Comitetul nostru a elaborat și o serie de alte sugestii. Ați primit deja proiectul de aviz. Aș dori însă să subliniez câteva elemente. Ar trebui modificată definiția cuvântului voluntariat și acțiuni de solidaritate. De asemenea, portalul de înregistrare trebuie să devină un instrument mai uh, eficient de gestiune care să permită o comunicare în ambele sensuri între solicitanți și organizațiile care îi preiau. Ar trebui să existe o pregătire mai uh, bună, prealabilă pentru tineri, inclusiv pentru categoriile dezavantajate. Și ar trebui implicate și societăți uh, ale so- organizațiile societății civile în acest sens. față de abordarea gestionării Erasmus Plus și accesibilitatea trebuie îmbunătățită. Și de asemenea trebuie schimbată și abordarea agențiilor naționale pentru a fi mai util, prietenoase cu utilizatorii. Am mai sugera ca uh, să se rămână în cadrul programului Erasmus Plus și cu acest uh, program și să se creeze o legătură între programul de voluntariat. Pentru că altfel riscăm să existe două programe care susțin voluntariatul, singura distinție fiind acoperirea geografică și în plus ar însemna că programul în acest caz atât Erasmus Plus cât și Corpul de Solidaritate nu ar fi afectate după 2020 pentru că ne îngrijorează de acest lucru. În orice caz, e nevoie de bani suplimentari. chei cu observația observație de ordin mai general care privește politicile de voluntariat. Credem că prin acest program se va demara o strategie mai amplă la nivel european. Pentru că 4,1 de milioane tineri sau mai puțin tineri se angajează în activități de voluntariat în momentul de față și așa cum am subliniat în avizul CESE privind voluntariatul, în 2011 este nevoie de o abordare mai coordonată pentru activitățile de voluntariat din partea instituțiilor europene. Ar trebui recunoscut ca un domeniu transversal și coordonat ca atare de la nivelul Comisiei Europene. Și în acest sens aș dori să vă reamintesc de această publicație. O țineți minte, probabil din 2011. Principala autoare este alături de mine. Peste 100 de experți au lucrat uh, la acest proiect și poate că de acolo ne mai putem uh, inspira și în continuare. Mulțumesc foarte mult! Ajungem acum la contribuția Gabrielei Silico care este directoare a Centrului European uh, pentru Voluntariat. Vă rog, aveți cuvânt. Thank you very much for inviting me here this afternoon. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat în această după-amiază. Aș vrea în primul rând să spun că salutăm această concentrare pe solidaritate și pe voluntariat, dar credem că sunt câteva întrebări care trebuie puse, așa cum am spus și antevorbitorii mei, în legătură Uh, cu următoarele subiecte. Despre ce vorbim, uh, de ce avem nevoie și cum vom gestiona. În primul rând vorbim despre solidaritate și sperăm că toate uh, plasările, repartizările în acest cor vor fi motivate de solidaritate. În ce privește entitățile pentru profit, deci organizația al căror prim scop este să genereze venituri pentru acționari, permiterea ca aceste organizații să uh, grezați că participați la corpul de sănătate pentru noi este incompatibilă și de aceea noi considerăm că organizațiile pentru profit ar trebui să fie scoase din organizații uh, participante direct. Dacă vor să se implice, am încuraja aceste întreprinderi pentru profit să dezvolte parteneriate cu ONG-uri, cu societatea civilă și să financeze aceste plasări, dar nu să fie ei uh, recipienții acestor plasări. Credem de asemenea că ar trebui să se facă o distinție mai clară între instruire, angajare și voluntariat și ar trebui să țină cont de diferitele cadre legale pentru aceste metodologii care există în toată Europa. Noi considerăm că propunerea legislativă nu face asta încă. Diferitele scopuri uh, ale voluntariatului și instruirii ar trebui clarificate în propunere. Primul scop al voluntariatului este să îndeplinească o anumită nevoie socială să exprime solidaritate și a, a, cerința de învățare este secundară. În al doilea rând, la a, prima prioritate a unui stagiu de instruire trebuie să se refere la învățare pentru persoana care participă la el. O altă chestiune care ne preocupă este concentrarea pe autoangajare sau a antreprenoriat dezvoltarea capacităților antreprenoriale e un, evenim, un fenomen cunoscut în voluntariat, dar în niciun caz noi nu credem că ar trebui să încurajăm oamenii să se implice în activități de solidaritate cu ideea de a câștiga personal din acea experiență. Și aici există un amendament special pe care îl propunem ca să evităm orice confuzie că tinerii ar trebui să fie angajați în activități de solidaritate în ideea de a câștiga personal și financiar din asta la sfârșitul procesului. De ce avem nevoie de corpul de solidaritate? Mulți au pus această întrebare în ultimele luni. Dacă uh, îl avem, atunci el ar trebui să uh, reprezinte o valoare adăugată față de inițiativele existente și noi considerăm că propunerea așa cum este acum nu recunoaște milioanele de voluntari și de organizații care oferă deja uh, activități de acest gen și ele ar trebui să fie uh, reflectate mai bine. De asemenea, considerăm că uh, aici putem avea o sursă de implicare pentru durata întregii vieți în procese de solidaritate și o posibilitate de a întări societatea civilă cu resurse umane care sunt atât de necesare, mai ales după măsurile de austeritate. Și atunci organizațiile trebuie să poată să facă o alegere onestă dacă iau un voluntar sau o persoană uh, care este uh, într-un proces de training uh, sau angajată. Și problema este că acum doar plasările de voluntari sunt finanțate complet, celelalte nu sunt și asta cumva ar încuraja pe oameni ca uneori să numească o plasare ca voluntariat când de fapt ea trebuie să fie angajare sau instruire. Începește cu managementul, gestionarea programului. Credem că ar trebui să existe o mai bună recunoaștere a tuturor uh, uh, celorlalte agenții uh, de impo- și organizații implicate în implementarea și dezvoltarea programului. De asemenea, uh, uh Corpul European de Solidaritate credem că ar trebui stabilit într un proces uh, de solidaritate și să se dea o posibilitatea unei varietăți largi de entități și organizații cu experiență în domeniul solidarității cu tinerii, angajării tinerilor, ar trebui să fie toate aceste organizații implicate în această inițiativă. Așa cum s-a menționat de către vorbitorii înainte, avem nevoie de o mai bună claritate a conceptelor și definițiilor. Salutăm diferitele formate care există și plasările uh, transfrontaliere, uh, precum și cele naționale. Aveți uh, propunerea uh, mai completă în raportul nostru scris, dar în principal insistăm asupra păstrării uh, celor două direcții de ocupaționale și de voluntariat, dar să avem o distinție foarte clară urmând uh, modelul Experience Europe, care este o inițiativă care le crește uh, posibilitatea de angajare a tinerilor și o altă direcție distinctă prin care tinerii își pot exprima solidaritatea prin voluntariat. Pavel deja mi-a luat uh, principal, ultima concluzie și anume nevoia de a pune toate aceste lucruri în contextul unei strategii cuprinzătoare pentru voluntariat și să nu fie o inițiativă iniția, o o inițiativă izolată pentru a întări cultura solidarității și a voluntariatului în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri. Prima. Și am să dau uh, pentru început uh, cuvântul raportorilor din umbră, din cele două comisii, dacă doresc să o facă. Aș ruga să vă concentrați doar asupra întrebărilor și să nu depășiți un minut. Herr Clune. Domn... Doamna Clune. Uh, thank you. Yeah. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Today, and I think it's been... Mulțumesc pentru toate prezentările. Cred că a fost uh, un echilibru foarte interesant uh, între viziuni și important este că nu trebuie să confundăm voluntariatul cu instruirea. Cred că asta e un lucru foarte important. Înțeleg foarte bine valoarea voluntariatului. Cred că va întări uh, uh, experiența de viață a persoanelor uh, și sigur că va aduce o contribuție uh, tuturor programelor uh, comunitare, ceea ce nu se întâmplă în cazul plasamentelor în vederea angajării. Deci, înțeleg valoarea acestei inițiative. Aș vrea să vă întreb, domnule comisar, în legătură cu finanțarea. Finanțarea ar trebui să vină din marginile programului Erasmus, am înțeles corect ce ați spus și de asemenea că uh, membrii au uh, susținut ideea că e nevoie de fonduri noi Mulțumesc foarte mult. Acum colega Suidrova de la Comisia pentru Cultură. Uh, Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezentările lor. Uh, cred că am uh, identificat un element comun tuturor, al tuturor invitațiilor și o anume o certitudine. Adică e nevoie de o bună definiție a obiectivelor Corpului European de Solidaritate. Așadar, uh, ce înseamnă solidaritatea, care este rolul voluntariatului și care va fi rolul uh, uh, stagiilor profesionale și a plaselor în vederea angajării. Trebuie să definim foarte clar lucrurile și în acest context aș avea o întrebare. Domnul comisar a spus foarte clar că în uh, cadrul acestui corp european de solidaritate ar trebui să se concentreze toate programele de solidaritate care până acum au această componentă. Întrebarea mea este următoarea. Asta înseamnă acest lucru faptul că toate celelalte activități care există acum vor fi într-un fel sau altul transformate, transferate, pentru că Aici vorbim doar de serviciu European de Voluntariat, care are un element de solidaritate foarte puternic. Deci, întrebarea este următoarea. Acest serviciu va mai exista sau nu independent în viitor? Mulțumesc. Silvia Costa. Eh. Mulțumesc, Silvia Costa. Da, sunt de acord cu multe din observațiile făcute, de aceea v-aș ruga o detaliare ulterioară, în special doamnei Civico. Nu am înțeles la final dacă dumneavoastră considerați că se impune menținerea acestei distincții fundamentale între angajare și voluntariat și dacă acest lucru duce și la acceptarea în această platformă a companiilor uh, particulare și nu doar a ONG-urilor, de pildă cele din uh, economia socială. Uh, această distinție nu am înțeles-o. Pentru că, în opinia mea, aici se poate crea până la urmă o piață gri nu doar pentru activitățile care sunt considerate voluntariate, ci se modifică concepția asupra voluntariatului, care de fapt ar trebui să fie o activitate retribuită. Și încă o întrebare adresată domnului comisar. În cei doi ani de când vorbim de acest program, e vorba doar de țări din UE. Eu cred însă că este important să uh, ne gândim și la alte state, de pildă cele care participă în cadrul programului Erasmus+, Plus, care sunt în număr de 33. Apoi uh, mai există și problema valorii adăugate europene, care, în opinia mea, ar trebui să rezulte întotdeauna, indiferent de tipul programului. Și apoi, sigur că mai există interferențe cu sistemele naționale. Mulțumesc, domnul Malteze. Mulțumesc. Mulțumesc. observațiuni sulla distinție. Eu împărtășesc uh, distinția între um, activitatea retribuită și voluntariat. Însă am o întrebare pe domnul Avraci. Știm cu toții că există probleme precum Erasmus Plus care au nevoie de mai multe finanțări și de aceea întreb, uh, e corect oare de a lua fonduri de acolo pentru alte inițiative? Însă știm și că există piedici politice Uh, majore pentru noi forme de finanțare. Mai există însă și programe care nu-și cheltuiesc complet bugetul, precum Fondul de Solidaritate. Și eu întreb atunci dacă nu ar fi posibil în vreun fel să se folosească banii din Fondul pentru Solidaritate, care sigur e gândit pentru urgențe, dar totuși astfel încât cheltuielile să devină mai raționale, asta în așteptarea găsirii unui consens politic uh, pentru creșterea finanțărilor uh, acestui program. Mulțumesc foarte mult! Dat fiind faptul că erați aici în funcțiune dublă, nu am ținut prima dată cont de dumneavoastră, Însă, dat fiind faptul că sunteți și membră, membru în EMPL și și aici raportor din umbră, vă dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Două comentarii din partea mea, domnule comisar, domnilor și domnilor. Mai întâi, dați-mi voie să subliniez Uh, faptul că propunerea prevede 80% acțiuni de voluntariat, 20% acțiuni de instruire și angajare. Aș fi un pic negativ aici. Aș crede că trebuie să creștem uh, modulul legat de angajare uh, pe seama activităților voluntare. Apreciez valoarea voluntariatului, e în regulă, dar spune că vrem să ajutăm tinerii noștri din cauza nivelului ridicat de, angaj, de, de uh, șomaj. Și dacă chiar vrem să-i ajutăm, atunci ar trebui să transmitem un semnal foarte clar că fiecare nou loc de muncă creat pentru tineri e un lucru important pentru noi. De aceea uh, aș propune să avem o combinație de 70% voluntariat, 30% uh, angajare. Un al doilea comentariu general. Cred că Corpul European de Solidaritate există pentru a reacționa la probleme care uh, au legătură cu dezastre naturale care au loc în Uniunea Europeană. Uh, știu eu, cu tremurul din Italia sau uh, furtunile din Polonia de astă vară, m-am uitat pe internet. În teorie, Sistemul este deja operațional pe baza viitorului sistem de voluntariat al uh, Uniunii Europene. Știți cât durează din momentul uh, depunerea aplicației până în momentul în care te duci într-un loc? Durează șase luni. Cred că durează prea lung, mult. Nu spun că acești oameni ar trebui să uh, înlocuiască serviciile locale, dar ei ar trebui totuși să fie trimiși mai repede într-un loc afectat. Alminter însă vreau să felicit Comisia pentru o inițiativă excelentă și pentru rapiditatea cu care a prezentat-o. Vă mulțumesc foarte mult! Can, uh... Mulțumesc, domnul Zarianopoulos. Mai este pe lista mea. Πριν τις ερωτήσεις, μια εισαγωγική παρατήρηση που τη βγάζω από την αιτιολογική. O remarcă introductivă înainte de a pune întrebarea. Privind uh, uh, rezumatul uh, de la bun început abordarea este ipocrită pentru că se vorbește despre solidaritate în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la numărul intervențiilor uh, Uniunii Europene care au dus la o sporire a sărăciei, mă tem că solidaritatea sună foarte gol ca termen. Uh, dacă ne uităm la sumele de bani, la anvelopa financiară și ascultând uh, preocupările care au fost împărtășite aici, să nu uităm totuși că ceea ce încercăm să facem este să înlocuim uh, uh, posturi cu normă întreagă cu slujbe parțiale și mă tem de acțiunile. Bun, s-a vorbit despre uh, calamități naturale. Bun, acestea se întâmplă, însă uh, ce spunem, că acestea sunt activități eligibile? Uh, nu, trebuie să există resurse naționale, active naționale, care să poată să fie uh, folosite pentru a atenua uh, dificultățile și suferința oamenilor uh, afectați. Sigur, lucrurile sună frumos, însă mă tem că nu va fi decât un plasture pus pe o rană, pentru că oamenii, ONG-urile, Uh, știu acest lucru și cred că nu vor aduce beneficiile promise. Mulțumesc, o întreb atunci pe raportoare dacă mai are observații sau întrebări. A fost uh, foarte interesant să vă ascult. Este foarte clar că în uh, ceea ce privește Departamentul de Politică sunt pentru o solidaritate de înaltă calitate, iar agențiile naționale uh, Uh, doresc să se axeze pe cetățenia activă. Din punctul meu de vedere este ok și cam asta fac aici pe plan politic. Uh, domeniul de aplicare uh, nu este limitat, trebuie să îl lărgim la EFTA și la țările candidate. Dacă le faci multe cadouri, nu o să înțeleagă niciodată ce înseamnă să trăiești în Uniunea Europeană. Guvernele trebuie să înțeleagă acest uh, lucru. Nu aș merge pe această extindere dacă uh, Regatul Unit este din Uniunea Europeană. Erasmus Plus uh, mulțit cu 10, da, ar fi uh, extraordinar, dar uh, așa cum a spus domnul Trentina, să nu amestecăm piața. În ceea ce privește întrebarea dacă ar fi mai prudent să folosim Erasmus Plus pentru că ar fi o posibilitate de sporire a bugetului după 2020? Cred că e o întrebare cu răspuns deschis. Sunt uh, două uh, răspunsuri aici. Dacă ar fi un uh, program far, atunci am avea două astfel de programe care să folosească tinerilor și cetățenilor Uniunii Europene. Toate Uh, stagiile trebuie să fie motivate de solidaritate. Aceasta este abordarea pe care am avut-o și întărirea culturii solidarității și voluntariatului în Europa îmi place foarte mult. Ar trebui să se bazeze pe comunitate. Însă, pe de altă parte, a fost foarte interesant atunci când uh, am ascultat uh, cele spuse de reprezentanții celorlalte partide că doresc să uh, mărească mm, partea de angajare și uh, să scadă partea de voluntariat, nu știu dacă asta este menit să îmbunătățească programul. Mulțumesc foarte mult. Au fost formulate o serie de întrebări și aș uh, lăsa la îndemâna experților să-și aleagă întrebările la care doresc să dea un răspuns, însă vă rog, succint un minut fiecare, că am depășit deja puțin. Cine dorește să înceapă, domnule Brec? Um, there were no, were no specific questions asked to me, so... Nu mi s-au adresat întrebări concrete, deci nu am și altă contribuție. Discuția nu este nouă. Majoritatea elementelor se regăsesc în studiu, care constituie o bază bună pentru discutarea în continuare a, a uh, propunerii. Deci dau cuvântul colegului meu. poate că am să răspund la întrebarea activităților voluntare dacă trebuie să le găsească în Erasmus Plus sau în Solidarity Corps. În momentul de față, o parte a serviciului de voluntariat rămâne la nivelul Erasmus uh, Plus, mai ales uh, cel pentru țările EFTA și țările uh, partenere. Este foarte greu pentru solicitanți în Germania avem uh, mulți solicitanți, multe organizații care lucrează cu ONG-urile din Uniunea Europeană. Pentru ei, această distință între Corpul de Solidaritate și Erasmus Plus ar însemna că ar trebui să aplice la două programe diferite, ceea ce ar uh, fi o uh, dificultate care ar aduce un plus de birocrație și ar fi o greutate și pentru noi. De aceea cer ca toate activitățile voluntare să fie incluse în uh, Corpul European de Solidaritate. Uh, rămân câteva activități în Erasmus+. Plus. Avem schimburile de tineri, uh, mobilitatea pentru tineri, însă o distinție între două programe diferite unde aceleași activități au loc, asta ar fi foarte greu de făcut o astfel de distinție. Trantina. Domnul Trentina, vreau să repet uh, ceea ce tocmai s-a spus în legătură cu necesitatea de a ne concentra, de a concentra toate activitățile în Erasmus+, Plus, pentru că al minteri riscăm să avem programe multiple fără o corelare a acestora. Un al doilea element un răspuns la dacă partea de angajare eh, rămâne la fel de puternică, am pre prefera să existe în altă parte, la alte programe dar dacă plasările în uh, stagiu sunt menținute în uh, corpul uh, de solidaritate, CS ar vrea să se monitorizeze standardele, remunerarea și aplicabilitatea contractelor colective de muncă. Susținem un parteneriat obligatoriu între organizații pentru că acest lucru ar putea să asigure calitatea uh, și uh, menținerea accentului pe ceea ce urmărim, așa cum a spus Gabriela. Mulțumesc uh, pentru a continua și să mă explic uh, mai clar. Într-o lume ideală nu am avea un program axat pe solidaritate care să menționeze uh, includerea uh, societăților uh, cu profit. Deci, într-o lume ideală, nu am avea acest lucru. Nu am avea un program care să ofere stagii la uh, o sută de mii de voluntari în cadrul acelui aș uh, program. Noi propunem o soluție. Dacă trebuie să avem ambele componente, trebuie să facem o distinție uh, între uh, stagiile de ocupare în orice sector și uh, stagiile în sectorul non-profit. Deci trebuie să clarificăm foarte bine ce dorim. Uh, ceea ce trebuie spus este că toate trebuie să fie finanțate pentru că minter reducem riscul de a angaja pe cineva ca voluntar și să nu fie plătit. Deci uh, riscăm uh, ca o persoană să fie numită stagiar când de fapt îi se oferă uh, un uh, loc uh, de muncă uh, în mod uh, neoficial. Deci s-a menționat uh, de întreprinderile sociale. Ar fi o soluție elegantă să menționăm întreprinderile sociale, însă, din păcate, pentru că nu avem o definiție a Uniunii Europene, la nivelul Uniunii Europene, uh, a ceea ce înseamnă o întreprindere socială, mă tem că nu este o soluție posibilă. Mulțumesc foarte mult. Știu că domnul comisar nu mai are prea mult timp să rămână cu noi. Îi mulțumim pentru faptul că a rămas uh, până acum și de aceea dacă îmi permiteți, mai dau cuvântul încă o dată acum, înainte să ne părăsiți. I will be, I will be very brief. O să fiu foarte succint, pentru că suntem de-abia la începutul negocierilor. Cred că putem să găsim un compromis uh, optim între toate problemele care au fost ridicate în discuție. Să încep cu definițiile, pentru că Așa cum am uh, menționat uh, în partea introductivă, nu am dorit să creăm definiții stricte de la bun început, pentru că viața ulterior uh, poate să infirme o definiție inițială. De aceea am lăsat lucrurile mai generale și dorim o precizare în perioada de implementare, în perioada de testare, cum să definim uh, solidaritatea în detaliu, de pildă, pentru că suntem într-un parteneriat bun cu ONG-uri, cu alte organizații și ne putem baza pe experiența lor, pe nevoile lor și în același timp putem să ne bazăm pe experiențele noastre anterioare în Serviciul European de Voluntariat. Deci putem să venim ulterior cu o definiție a solidarității și activităților din cadrul acestea. 86,5 milioane de euro. Acestea sunt fondurile noi de la buget. Sigur, nu au fost pentru noi sunt sume noi, fonduri uh, noi, uh, uh, desigur nu vin acum de la monetărie, însă sunt fonduri care au fost puse la dispoziție pentru acest program. Există o valoare adăugată clară și anume voluntariatul transfrontalier. Am văzut la Norcia unde a fost folosit, a fost accesat acest cord de solidaritate european pentru prima oară comunitatea internațională uh, ajută la reconstrucție în uh, Norcia. Asta este valoarea adăugată europeană și trebuie să sub să subliniem această valoare adăugată europeană. Cât uh, privește societățile cu profit și non-profit, pot să vin cu un compromis viabil, cred. Dacă nu accentuăm Uh, statutul juridic uh, al uh, societății, ci activitățile, atunci e bine, pentru că și o societate pe profit poate să aibă o serie de activități non-profit. În felul acesta putem să găsim o soluție bună pentru această problemă. Cât despre partea de ocupare, această proporție 80-20%. Situația este în felul următor. Oferta acum este 100% aproape de voluntariat. Deci trebuie să dezvoltăm partea ocupațională. Există uh, loc de creștere, de creșterea activităților de ocupare, componenta de ocupare a Corpului European de Solidaritate. În momentul de față, 20% nu este foarte uh, fix uh, pentru uh, activitățile de ocupare. 80% probabil că va fi foarte strict pentru activitățile de voluntariat. dar uh, în viitor vom fi flexibili în ceea ce privește uh, acest procentaj. Pe scurt, cam atât. Mulțumesc. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult uh, experților din primul nostru panel și mulțumim și domnului comisar Navracici. Și ajungem acum la cea de-a doua parte a audierii și am să predau ștafeta colegii mele, Marieta Ulscoc, pentru a conduce restul audierii. Thank you. Um... Mulțumesc. Avem atât de multe subiecte de discutat Uh, și deja suntem în depășire, am depășit timpul, deci vom încerca să comprimăm câteva puncte de pe agenda ca toată lumea să poată să intervină. Din perspectiva noastră, uh, celor care se ocupă de problemele pieței muncii și de angajare, sigur, uh, noi considerăm că este extrem de important să ne ocupăm și de unele neclarități. Munca plătită, munca voluntară sau neplătită, sau munca plătită prost, avem un, un, un amestec aici. Noi considerăm că și tinerii ar trebui să aibă slujbe plătite decent și suntem printre cei care încercăm să ne asigurăm că această parte din uh, inițiativa uh, privind angajarea tinerilor uh, este discutată și să ne asigurăm că banii, cum spuneam, banii pentru Corpul European de Solidaritate vor veni din Fondul Social European și cel puțin o parte a acestuia e de competența Comisiei Amploa. Noi credem că este important să ne asigurăm că nu reducem ambițiile atunci când e vorba de slujbe decente pentru tineri. Ei ar trebui să-și înceapă viața profesională uh, fără să aibă senzația că sunt exploatați sau folosiți și că nu există reguli clare. Cred că suntem complet pe aceeași uh, poziție, ambele comisii, dar e complicat să găsim aceste soluții. Odată ce am spus asta, aș uh, da acum cuvântul pentru că, uh, așa cum spuneam, suntem un pic în întârziere, aș da cuvântul experților pe care încă nu i-am ascultat și voi începe cu domnul Piotr Sadovski, care este secretar general la organizația Volunt Europe și uh, se va referi la ce am discutat și până acum și la planurile pentru viitor. Mulțumesc foarte mult! E foarte dificil să fiu un al doilea panel, pentru că multe lucruri deja s-au spus și Multe lucruri care s-au spus erau și în prezentarea mea. Voi începe cu un comentariu rapid și mă voi întoarce la accesul organizațiilor din Marea Britanie după Brexit. Dacă mă uit la comportamentul guvernului britanic, mă îndoiesc că negocierea acestui program va fi o prioritate. Din nefericire, mă tem că nu. Deci dacă vrem să avem o voce puternică a societății civile care să ne susțină, pentru că noi, Volunteer uh, suntem din Marea Britanie și pentru noi și pentru membrii noștri Brexitul ar fi o pierdere tragică. Vreau să mă refer la eticheta de calitate. Pentru că am o întrebare în legătură cu Simon. Dacă nu vă gândiți cumva la două etichete, una pentru partea de voluntariat și alta pentru partea de angaja, angajare, și în ambele să fie implicați actorii, stakeholderii principali. Deci să existe societatea civilă să fie implicată nu doar în uh, proiectarea acestei etichete, ci și în monitorizarea calității. Și apoi, pe partea de angajare, uh, parteneri suplimentari, cum ar fi uh, sindicatele sau serviciile de angajare publică, care să se asigure că această etichetă de calitate înseamnă că, într-adevăr, există lucru, locuri de muncă de calitate și nu locuri de muncă prost plătite. În ce privește tinerii cu mai puține oportunități, uh, a zice că fără investiții suplimentare în uh, tot uh, procesul acesta de proiectare al Corpului de Solidaritate, acțiunile lui nu vor ajunge la persoanele cele mai dezavantajate. Și evident, noi avem o problemă cu trainingul online, pentru că este complet insuficient să garantezi calitate înaltă și experiențe de succes, mai ales pentru tineri care vin Uh, din background-uri uh, foarte diferite. În ce privește voluntariat uh, versus angajare, ne temem că anumite locuri de muncă de calitate vor fi înlocuite de voluntariat, de aceea susținem limitarea accesului la partea de voluntariat doar pentru societatea civilă și nu pentru sectorul privat în niciun caz. Îmi spune că sectorul privat poate fi implicat în partea de angajare, dar acolo trebuie să mai fie și alți actori, alți stakeholder, cum ar fi sindicatele și uh, alții care să monitorizeze calitatea și uh, modul în care sunt plătite aceste locuri de muncă, aceste joburi. S-a vorbit de plasări la activități de prevenire a dezastrelor. A zice că deja programele europene de voluntariat oferă oportunități excelente pentru tineri și pentru voluntari de toate vârstele, de fapt, să participe la acțiuni de prevenire a dezastrelor, dar în afara frontierilor Uniunii Europene. Deci aș spune că avem uh, lecții bune și exemple practice bune care ar putea fi internalizate în uh, Corpul European de Solidaritate. Aș spune, din nefericire a fost un membru care a spus uh, un lucru și apoi a plecat. Eu nu aș plasa Corpul European de Solidaritate ca pe o, un răspuns direct la un dezastru. Pentru, asta e pentru voluntari extrem de pregătiți. Nu pentru tineri care poate vin din un uh, background uh, dezavantajat. Da, cred că ce ar să facă, la șase luni după un dezastru, ar putea să meargă și să ajute la uh, reconstruirea unei comunități vom ajunge la 100.000 de participanți în 2020. Dacă nu implicăm uh, diversi actori, acest lucru va fi dificil, dar în acest context am cere și ca limita de vârstă să fie redusă la 16, ca să atragem și mai mulți tineri, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că nu e ca și cum la 19 ani te apuci de voluntariat imediat. Voluntariatul în Europeană se întâmplă cu mult înaintea vârstei de 19 ani. Am vorbit de eticheta de calitate, deci voi încheia rapid în legătură cu efectele pozitive ale uh, pieței muncii, dacă angajatorii sunt țintiți în același timp cu implementarea programului, cu o încurajare de recunoaștere a experienței oferite de către partenerii, uh, participanții la acest program și o recunoaștere a uh, capacităților lor, drept uh, capacități care uh, permit acestor persoane să fie angajate mai ușor. Și mă voi opri aici. Thank you very much. Uh, now I'll give the floor. Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul domnului Costas Moscocoritis, uh, secretar general uh, intersos scuze pentru pronunțare. Aveți cuvântul. Nu e vina asta, e vina mea, am un nume complicat. Mulțumesc tuturor și mulțumesc că m-ați invitat la Parlamentul European și organizația mea Intersos pentru a ne exprima opinia pe chestiuni atât de importante cum uh, este această inițiativă a Corpului European de Solidaritate. Această inițiativă are o resursă fundamentală, tinerii, precum și o valoare cheie, solidaritatea, ambele indispensabile pentru a construi o societate bazată pe respectul reciproc și cooperare, demnitate și responsabilități împărtășite. Este o, o inițiativă excelentă, mai ales într-un moment în care solidaritatea este pusă sub semnul întrebării și opinia publică tinde să se manifeste împotriva unor exprimări ale solidarității. De exemplu, operațiunile de salvare din uh, Marea Mediterană. Moment în care solidaritatea uh, se manifestă mai puțin când unele țări își închid frontierele în fața solicitanților de azil. Homo uh, nihil humania mea alienum puto. Sunt uh, uh, un om și nimic din ce omenesc nu mi-e străin. Este sinteza principiului nostru călăuzitor, care, evident, sublinează principiul solidarității și asta face evident susținerea noastră pentru această inițiativă. Totuși, în timp ce această inițiativă rămâne una demnă de respect. Există unele chestiuni critice care au nevoie de mai multe clarificări și discuții. Sigur, majoritatea lucrurilor au fost spuse, deci voi trece foarte rapid uh, peste ele. În primul rând, unele definiții sunt vagi. Definiția activităților de solidaritate și plasării de solidaritate, precum și criteriile conform cărora actorii pot participa, au nevoie de clarificare suplimentară nici atribuirea de etichete de calitate nu este definită clar. Pe de altă parte, participarea uh, organizațiilor uh, care, întreprinderilor pentru profit este uh, o cauză de preocupare. Pentru că, până la urmă, solidaritatea riscă să devină un serviciu plătit pentru un profit. Sigur că aici nu mă refer la activități de tip CSA, uh, responsabilitate socială corporatistă. Uh, un alt lucru pe care aș vrea să subliniez este că acțiunile de solidaritate nu pot uh, deroba, nu pot descărca statele de responsabilitatea lor. Apoi, combinarea locurilor de muncă plătite cu voluntariatul riscă o eliminare a intențiilor inițiale ale programului și inițiativei, Uh, și anume de a permite tinerilor să-și exprime solidaritatea pe față de cei care au nevoie uh, și în același timp să câștige experiențe și capacități. Pe când dacă ei au fost plătiți pentru o astfel de activitate, ceea ce nu e rău, dar în acest caz ar trebui ca această uh, componentă să nu facă parte din inițiativă. Uh, inițiativa Corpului European de Solidaritate nu poate fi un răspuns uh, la șomajul în rândul tinerilor. Sunt alte instrumente care pot face față acestei probleme existente. Un alt uh, punct care trebuie clarificat cere procedurile financiare și, evident, nevoia de fonduri noi, așa cum s-a spus deja de multe ori. Acestea au fost așadar uh, punctele pe care vreau să le subliniez ci vreau să spun din nou că această inițiativă este una foarte valoroasă și vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați invitat să ne exprimăm opiniile asupra ei. Thank you. Then I... Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul Annei Green, secretar general al European Youth Forum. Aveți cuvântul. Thank you, Anne. Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici pentru a arăta care este poziția Forumului European și a membrilor acestuia. Salutăm această inițiativă și accentul pus pe noi oportunități pentru tineri pentru a se angaja în experiențe voluntare în toată Europa este accentuat rolul tinerilor în promovarea și apărarea valorilor europene, rolul voluntariatul, întărirea comunităților noastre, creșterea profesională a tinerilor. Diversitatea activităților este una, unul dintre punctele forte ale ă, propunerii. E vorba de plasări în țară sau în afara acesteia. Sunt diferite căi pe care tinerii se pot uh, angaja în astfel de programe, însă esențial ca acesta să fie flexibil și adaptabil nevoilor tinerilor. Trebuie să ne bazăm pe expertiza partenerilor cheie și a organizațiilor de tineret pentru a oferi uh, plasări de calitate pentru 100.000 de tineri. Cerem ca acest program să se adapteze la uh, practicile organizațiilor de tineret care lucrează uh, pe teren în fiecare zi și nu să impunem ce înseamnă voluntariatul sau nu tinerii și organizațiile de tineret trebuie să fie în centrul uh, implementării, uh, în conducere și în implementare. Participarea ONG-urilor de tineret trebuie să fie facilitată, permițându-le tinerilor să depună uh, proiecte Agenției Executive pentru Cultură și Ocupare a Comisiei Europene. Uh, uh, Corpul European de Solidaritate trebuie să fie un rezultat bun, însă în propunerea actuală nu este coerent și sunt necesare uh, schimbări majore pentru ca să se poată îndeplini obiectivele propuse. Sunt două realități distincte și asta creează riscul ca locurile de muncă, joburile să fie ocupate de uh, voluntari. Trebuie uh, ca uh, eticheta de uh, calitate să garanteze uh, servicii de uh, calitate. Măsurile uh, de calitate trebuie să fie întărite, mai ales pentru plasările în vederea ocupării ulterior a unui loc de muncă trebuie să includem o definiție clară ce înseamnă ofertă de calitate uh, uh, din punct de vedere al uh, voluntarului și din punctul de vedere al celui care ocupă un loc de muncă. Credem că accesul la un voluntariat de calitate sau uh, uh, posibilități de ocupare este esențial. De aceea este important uh, să ajungem cu ofertele noastre la tinerii din uh, mediile defavorizate la tinerii vulnerabili, astfel încât uh, programul să devină accesibil uh, acestor uh, grupuri. Uh, trebuie să ne bazăm uh, pe uh, experiența acumulată de Serviciul European de Voluntariat, astfel încât tinerii să poată să participe la program. Așa cum s-a demonstrat în Serviciul European de Voluntariat, susținerea dată de organizații înainte de aderare și după plasare este o garanție a succesului acestor plasări. Uh, asistență offline și online trebuie să existe pentru pregătirea tinerilor uh, înainte de uh, aderare, de participarea la un stagiu și după plasare. Salutăm anunțarea de noi investiții, posibilitatea ca tinerii să aibă acces la finanțare investiția în bugetul uh, Corpului de Solidaritate nu trebuie să fie în detrimentul programelor care oferă deja oportunități tinerilor, mai ales programul Erasmus+. E nevoie de fonduri uh, suplimentare, astfel încât 10% din fondul Erasmus să fie uh, investit în programe de educație informală resursele uh, suplimentare sunt necesare pentru a uh, promova proiecte de calitate pentru tineri. Uh, corpul de solidaritate trebuie să facă parte dintr-un efort mai larg, continuu al Uniunii Europene de a investi în tineret. Nu trebuie să fie văzut separat de alte programe, ci ca un instrument pentru a realiza implementarea cu succes a noului uh, cadru de cooperare uh, pentru tineret, strategia pentru tineret uh, și toate este o oportunitate de a avea o abordare mai coordonată a politicii de voluntariat în Europa. Trebuie să ne axăm pe dezvoltarea și menținerea unor unei coordonări intraservicii în Europa. Drepturile voluntarilor sunt uh, recunoscute și respectate și adoptarea de legislație uh, restrictivă care ar uh, crea obstacole trebuie să fie evitată. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Asta înseamnă că deschidem discuțiile pentru toți cei care vor să adreseze întrebări sau să facă observații. Domnul Benifai, după care doamna Triple, domnul Benifai uh, are cuvântul. Mi este foarte clar din dezbatere că uh, există critici, dar și o înțelegere a potențialului acestui program. Ca să fim cinstiți, este clar, cel puțin pentru mine, că Comisia Europeană încearcă să uh, creioneze o pondere politică în această propunere. Trebuie să trebuie să acționăm uh, rapid, uh, dar fără să evităm uh, dezbaterea cu cei interesați. Chestiunea resurselor rămâne una foarte importantă în discuție problema menținerii unui compromis între partea ocupațională, dacă ar putea fi obținut, așa cum am auzit, folosirea constrângerilor uh, juridice în mod corect, uh, probabil că nu este deloc ușor să le formulezi, să se facă totuși o distinție între cei care pot să acceseze diferitele posibilități, activitățile voluntare și uh, ocaziile de angajare. Probabil că finanțarea va influența o serie de propuneri uh, în legătură cu această împărțire a resurselor uh, între cele două componente. E clar că trebuie să uh, evidențiem valoarea adăugată europeană, care este oarecum contestată. După părerea mea, și dați-mi voi să mai spun uh, câte ceva, două chestiuni uh, pe care aș vrea să le menționez uh, și asupra cărora am putea să lucrăm. dimensiunea europeană a proiectelor, care de multe ori nu sunt uh, înțelese în discuțiile dintre noi, pentru că există riscul substituirii uh, finanțării uh, activităților voluntare pentru ceva care nu ajunge să aibă un caracter uh, transfrontalier. Este important important cât de mult putem să lărgim domeniul de aplicare de la țările care sunt implicate de la bun început, acest lucru a fost ridicat în discuție, și celălalt element, uh, perspectiva reală, și anume folosirea acestor oportunități de a avea un loc unde tinerii să poată să uh, acceseze serviciile puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Când lucrez cu tinerii, de multe ori mi se pune întrebarea unde găsesc informațiile în legătură cu tot ceea ce pot să obțin, ce pot să fac cu Uniunea Europeană. Cred că trebuie să uh, uh, întețim efortul, intensificăm eforturile pentru a avea acest ghișeu unic uh, unde să se poată obține astfel de, de informații, așa cum au cerut-o uh, beneficiare. Doamna Triple, îmi cer scuze pentru vocea mea care devine uh, tot mai greu de înțeles astăzi. Doamna Iuscoc a spus că nu trebuie să există muncă prost plătită sau neplătită pentru nimeni tinerii trebuie să aibă uh, dreptul la o plată decentă. Deci ceea ce facem aici cu acest cor uh, de solidaritate europeană, oricare va fi numele său, propunerea mea este alta, trebuie să avem acest scop. Trebuie să fie foarte clar să nu uh, există o abuzare a noului instrument propus. Sunt uh, convinsă că vom găsi suficiente definiții pentru a preveni orice abuz. Uh, sau mm, neînțelegere. Vom uh, lucra asupra acestui fapt și nu este posibil acest lucru. În ceea ce privește uh, formarea online, da, uh, tinerii cosmopoliți uh, sunt uh, Uh, foarte angajați folosesc uh, instrumentele online, însă există și un dezavantaj. Uh, e nevoie de sprijin. Dacă ai iPad-uri și tot echipamentul, relaționarea între uh, uh, profesor și uh, elev este esențială. Uh, e clar, trebuie să, compli, uh, să uh, completăm instrumentele digitale și cu această relaționare umană. De aceea acest lucru este esențial. Apoi, uh, efectul pozitiv asupra uh, pieței uh, etichetelor, în special în țările din Europa de Sud, unde șomajul în rândul tinerilor este atât de ridicat însă trebuie să avem grijă să nu amestecăm programele. Uh, sigur, uh, să amestecăm uh, programele existente noul program pentru mine nu este convingător. În ceea ce privește tinerii defavorizați din zonele calamitate, ei nu trebuie să fie plătiți prost. Tinerii fără experiență din zonele calamitate. Când ar trebui să înceapă? La 18 ani sau mai devreme? Cred că dacă ai 16 și 17 ani și te duci în străinătate, este ceea ce am făcut în, uh, cu educația în uh, Germania, uh, și ceea ce s-a spus de reprezentanta Forumului uh, European pentru uh, Tineret. Ce este uh, voluntariatul de calitate? Asta este numele programului. Nu e vorba de șomaj, e vorba de solidaritate și vrem să obținem un grad mai mare de solidaritate în Uniunea Europeană și trebuie să ne concentrăm pe asta. Mulțumesc, doamna Șoidrova. Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc. Aș vrea să revin eh, asupra unui lucru care a fost spus de câteva ori aici, și anume obținerea de experiență profesională. Deci, practica, experiență practică și creșterea uh, angajabilității unei persoane și o altă parte ar fi voluntariatul. Uh, dacă acest uh, raport comun uh, între Comisia Cult și Comisia Împloa trebuie, uh, vrem să fie unul de succes, atunci programul trebuie să includă ambele părți și în acest caz trebuie să reflectăm foarte atent dacă trebuie sau nu să facă parte din Erasmus Plus. Îl apreciez foarte mult pe Pavel Trantina, dar cred că dacă există un dosar Uh, un uh, set foarte puternic de stagii, de experiențe profesionale, așa cum este propus acum. Nu e vorba de un program tipic eligibil pentru Erasmus+, Plus, ci este focalizat mai degrabă pe partea de angajabilitate și trebuie prin urmare să luăm o decizie, să ne hotărâm cum vom face față acestor lucruri. Va fi poate mai util să clarificăm lucrurile și să spunem că inițiativele de solidaritate merg într-o direcție, pe când dacă trebuie să ne apropiem mai mult de amploabilitate, de angajabilitate, ar trebui să avem un buget independent și un program independent de Erasmus+. Plus. Iată opinia mea. Mulțumesc foarte mult. Julie Ward, aveți cuvântul. Mai întâi, Mulțumesc, Helga, și colegilor pentru toată activitatea pe acest uh, subiect și uh, invitațiilor cu prezentări excelente. Cred că am avut uh, vorbitori foarte buni, experți, oameni care știu despre ce vorbesc și care au pe agenda lor uh, bunăstarea tinerilor și cred că despre asta trebuie să vorbim aici aici ar trebui să fie vorba în primul rând și în primul rând despre solidaritate și în calitate de membru britanic al Parlamentului care a lucrat în domeniul tinerilor înainte de a fi ales și văzând acum și dezastru care se produce în Marea Britanie acum în legătură cu Brexitul, aș, v-aș îndemna ca acest program să dea dovadă de solidaritate și de tinerii care se vor găsi în afara Uniunii Europene. Știu din munca mea în Kosovo, în Bosnia, Herzegovina și Serbia, cât de disperați sunt acești tineri pentru că sunt în afara Uniunii Europene și vor o relație cu uh, tinerii din Uniunea Europeană și cred că tinerii britanici vor ajunge să-și dorească exact același lucru și va trebui să le arătați solidaritate. Ei vor avea nevoie de solidaritate când se vor afla în afara Uniunii Europene, pentru că ei sunt extrem de afectați Eh, și înțeleg că eh, vor pierde eh, un lucru foarte important, deși ei nu au ales ca acest lucru să se întâmple. Deci fac o declarație foarte puternică pe această temă. Apoi, sunt foarte interesat. Au vorbit aici câțiva invitați despre implicarea sindicatelor. Implicarea sindicatelor nu înseamnă că e vorba neapărat de un program de lucru, pentru că uh, Uh, sindicatele cu care lucrez eu fac și muncă de solidaritate. CWU, care este sindicatul poștașilor, are programe extraordinare de solidaritate și alte uh, activități, învățare pe parcursul vieții, uh, instruirii, instruire. Deci sunt, nu, ei nu sunt neapărat concentrați pe angajare, pe locuri de muncă. Dar aș fi curioasă să știu uh, ce conversații ați avut unii de noastre cu sindicatele pe această temă. Mulțumesc că acum nu mai am pe nimeni pe listă. Aba da, scuze, doamna Costa. Bine, dar nu vă numărasem pe noastră. Doamna Costa, scuze. Cred că il nodo... Da, cred că această legătură între voluntariat și angajare rămâne uh, Uh, cea principală aici și uh, pe mine nu mă interesează ca cineva să primească un post de voluntar în loc de o angajare fermă. Mă îngrijorează mai degrabă însă faptul că voluntariatul până la urmă um, își pierde din semnificat uh, pentru că devine retribuit. Nu e vorba de 20, 80% sau 30-70%, ci tipul, formatul până la urmă, propriu zis. Și sunt aici foarte directă și puțin diplomată. De exemplu, țin lucruri foarte importante, bunăstarea, incluziunea, ocupabilitatea și formarea. Și așa cum spunea și colegul Benifei, cred că ar trebui să încercăm să vedem dacă reușim să menținem cârma și să nu afectăm piața muncii și nu cred că și are locul includerea ocupării formale aici, în acest program. Eu cred că două obiective majore rămân. De a pune în centrul atenției voluntariatul, așa cum rezultă și din documentul din 2011 și certem și noi într-o rezoluție. Voluntariatul trebuie să rămână o experiență de trăit și în toate statele naționale dar în uh, jumătate din statele membre nu există legislație în acest sens. Deci există două riscuri, nu doar resursele europene, ci faptul că nu se găsește o formă de substituire. Deci nu se obligă statele membre în a pune la dispoziție tinerilor lor aceste formule de voluntariat. Și trebuie să existe o legătură aici între finanțele naționale și resursele europene existente. Noi scoatem castanele din foc pentru acele țări care nu intenționează să promoveze voluntariatul sau o fac la modul minimal cu resurse uh, europene. Și de aceea trebuie menționată și menținută dimensiunea europeană și atunci când activitățile desfășoară în aceeași țară. Mă scuzați, dar acest lucru pentru mine este extrem de important. Mulțumesc și acum Petra Camelbaert. Da, mulțumesc foarte mult. Nici nu am vrut să intervin în calitate de președinte, ci pur și simplu ca participantă la această discuție. Am devenit din ce în ce mai conștient în aceste ultime două ore că uh, majoritatea experților care au intervenit uh, sunt preocupați de distinția necesară între partea de voluntariat și partea ocupațională. Nici mie nu mi-e clar cum anume putem face o distinție clară între cele două domenii și cum anume ne îngrijim ca partea ocupațională să nu ducă până la urmă la lucru locuri de muncă prost plătite care să înlocuiască, în cel mai rău caz, chiar locurile de muncă normale. Poate că n-ar fi rost să ne gândim la următoarea formulă. Să preluăm uh, propunerea Helga Trupel, să spunem că solidaritatea, e bine să rămână solidaritate și să fie păstrat uh, în cadrul serviciului de voluntariat, poate așa puțin uh, Uh, modernizat față de ce avem acum și, pe de altă parte, scoatem de aici partea ocupațională, dar întărim garanția pentru tineret. Pentru că aceasta reprezintă acel instrument, dacă am înțeles eu bine până acum, deci acel instrument prin intermediul căruia încercăm să combatem șomajul uh, extrem în rândul tinerilor, în special în statele din sudul Europei. Și cred că aici ar putea face multe. De pildă, prin intermediul de uh, cursuri practice la începutul carierei, care să constituie un prim pas în carieră sau astfel de oferte există de pildă și în Germania, mai ales pentru persoanele care nu au o formare formală. Deci, întărim partea de voluntariat, dar întărim în același timp și garanția pentru tineret ca aceasta într-adevăr să funcționeze și ca tinerii să beneficieze de oferte care Um, să depășească cadrul a ceea ce se poate face uh, în momentul de față prin uh, garanția pentru tineret. Cred că asta ne-ar ajuta să ieșim din acest impas în care nu mai știm cum anume se face această distinție clară și până la urmă cine ar controla dacă locurile de muncă normale nu ar fi înlocuite prin uh, ceea ce vrem prin uh, partea ocupațională. Până la urmă, cineva trebuie să controleze acest lucru în cele 27 de state membre. Poate că experții noștri ne-ar putea explica, explica cum consideră astfel de propunere. Mr. Trantina. Domnul Trantina. Mulțumesc, da. Cred că asta ar putea fi una dintre soluții și de aceea noi, Comitetul Economic Social, spunem că am putea să întărim dimensiunea de solidaritate în alte programe deja existente și dacă vorbim despre Erasmus, există deja Erasmus Pro care se ocupă de ucenicii, de exemplu. Deci nu există nicio... nu e nevoie să scoți complet IVS-ul din Erasmus Plus și să riști ca această parte non-educațională să fie pierdută. Deci e alegerea noastră. Când întrebam pe angajatori uh, în legătură cu această chestiune, ei au răspuns care e stimulentul pentru angajator dacă nu se acoperă nici măcar costurile. Evident că angajatorii se așteaptă ca și ei să facă o contribuție, dar asta nu le ușurează viața și am fost surprins și eu că partenerii sociali uh, au fost cei care au cerut din Comitetul Economie Social să scot partea de angajare, pentru că dincolo de toate aspectele practice, problema confuziei între voluntariat și angajare este serioasă. să dăm cuvântul și domnului Moscoșoritis. Mulțumesc. Nu am mult de, de adăugat la ce a spus uh, antevorbitorul. Cred că trebuie să distingem foarte clar cele două chestiuni și pentru mine e vital, mai ales pentru că eu sunt de la o organizație umanitară văd nevoia uh, de solidaritate și de voluntariat și cealaltă parte e o parte profesională. Nu cred că ar trebui să amestecăm în acest moment angajarea și voluntariatul. Și de asemenea sunt de acord cu ce s-a spus aici, că în situația unei urgențe, sigur că n-am trimit niciodată niște voluntari, uh, să zicem, în Somalia sau deci sunt distinții pe care trebuie să le facem foarte clar în, în mintea noastră. Mulțumesc. Un comentariu rapid în ce privește nevoia de a crea o distinție mai puternică între voluntariat și angajare. Mă întorc la problema calității voluntariatului și la modul în care este definit voluntariatul, pentru că uh, știm că din 2011, de la faimosul document de atunci, tot ce este inclus în acel document e valabil și astăzi și voluntariatul se întâmplă și la un nivel oficial și la un nivel informal. Și ar trebui să fie clar acest lucru în inițiativă și în felul acesta s-ar face o distinție mai bună între cele două lucruri. Și începește voluntariatul de calitate. Voluntariatul nu se întâmplă pur și simplu, trebuie planificat, trebuie să-i se oferă resurse. Cred că toată lumea înțelege. E uh, un dar uh, pe care îl faci cu timpul tău, dar nu este lipsit de costuri. Mulțumesc. Acum voi da din nou... Ah, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea doar să... Vreau să adaug că este crucial ca în acest, clar, lipsa, în acest moment lipsa de claritate este un mare pericol în legătură cu calitatea plasamentelor și ca, uh, există riscul ca locuri de muncă să fie înlocuite cu voluntariat. Deci există o lipsă de claritate și asta presupune un risc, ce măsuri de calitate se iau și care sunt definițiile calității. Dar, de asemenea, și în legătură cu ultimul punct, faptul că nu doar voluntariatul, dar și faptul că suficiente resurse trebuie investite în organizație pentru ca ea să aibă succes și, sigur, trebuie uh, crescută implicarea stakeholderilor. Uh, dacă organizațiile tine nu sunt implicate și organizații care implementează plasamentele, pentru că altfel nu se vor realiza promisiunile acestui proiect. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul von Hebel. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, poate n-ar trebui să spun eu asta, dar ce ar trebui să fie în program și ce nu ar trebui să fie în program. Dar câteva lucruri la sfârșit. Uh, mai întâi, cred că dacă ne gândim la momentul inițial al uh, acestui corp de solidaritate, era o situație post-Brexit în care era foarte important să se transmită acest mesaj că solidaritatea și coeziunea europeană sunt valori cheie. Și în continuare cred că e foarte important pentru mine. Și dacă amestecăm prea mult aceste lucruri cu alte chestiuni, ar putea să dilueze mesajul inițial, ideea originală. Un alt lucru uh, are legătură cu faptul... De fapt, e o întrebare. Discutam despre uh, potențialele efecte asupra pieții muncii nu e totuși acest program mult prea mic ca să aibă vreun efect, că chiar și Erasmus Plus Bun, putem vorbi despre efectul Erasmus Plus asupra pieții muncii. E mult prea mic ca să aibă un efect semnificativ. Deci, din acest punct de vedere, ar fi eventual simbolică prezența părții de angajare în program. Și un ultim aspect, cred că este evident că tinerii învață foarte mult din activitățile de voluntariat, în special, uh, și sunt complet de acord cu Piotr, uh, atunci când oferim voluntariat de calitate, efectele de învățare sunt foarte mari și se dovede, e dovedit acest lucru prin evoluția și cercetarea de calitate asupra programului. E dovedit că acest tip de învățare și acest tip de competențe câștigate uh, Uh, duc la angajabilitatea acestor tineri. Deci nu e ca și cum programele nu contribuie la angajabilitatea acestor tineri. E un tip de învățare informală și sunt niște competențe care le folosesc cu siguranță la angajare. Vă mulțumesc. Just a last remark on that. Ultima, ultimul comentariu aici. Sigur, nu știm exact uh, cum domnul Juncker, cel care a la ce s-a gândit de fapt domnul Juncker când a produs această propunere, dar treaba noastră este să ne asigurăm că este posibil să ajungem la calitățile despre care vorbiți acum. Sigur, există, acestea sunt extrem de importante, dar în același timp uh, să creăm și ceva ușor diferit de ce avem. pentru a introduce tinerii uh, pe piața muncii. Odată ce am spus asta, îi dau cuvântul uh, doamnei președinte a Comisiei de Cultură. Vă rog. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte noch eine kurze Mulțumesc foarte mult. Încă o intervenție succintă din partea Helgei Triple. Da, mulțumesc încă o dată. Atunci când am început dezbaterea în această după amiază, spuneam că aș dori să subliniez faptul că e important să combatem mai mult șomajul în, jur, în rândul tinerilor, dar să nu amestecăm lucrurile cu această inițiativă pentru Corpul de Solidaritate. Și sunt datoare, Petra, pentru faptul că ai clarificat că ar trebui să facem chiar mai mult acolo, că ar trebui să fie o comunicare clară, la fel și la nivelul bugetului, trebuie să ne concentrăm să combate în șomajul rândul tinerilor, dar nu prin acest program. Pentru că nu are logică. De aceea cred că putem veni cu un mesaj dublu. Vrem mai multă solidaritate pentru, adică și pentru datorită situației post-Brexit, dar pe de altă parte 20, 30, 40% șomaj în rândul tinerilor în anumite state membre sunt o problemă și trebuie să facem mai mult aici. Asta ar putea fi mesajul nostru cheie, care pleacă din comisia noastră, nu contravine obiectivelor politice ale comisiei sau a Consiliului. Vrem doar să fim foarte clari în ceea ce vrem să obținem prin fiecare program și nu le amestecăm. Iar în ceea ce privește, îl privește pe Juncker, e adevărat, până acum am tot interpretat la ce s-ar fi putut gândi. Președintele Juncker, săptămâna viitoare am o întâlnire personală cu dânsul pentru a-l întreba care a fost intenția dânsului. Poate că atunci va fi mai clar. Nu sunt sigură, pentru că până acum, de fiecare când am vorbit cu comisarul, trebuie să implementăm uh, această idee bună cu președintelui comisiei, dar trebuie să vedem cum. Poate va fi mai clar, dar dacă nu va fi, atunci cred că e dat treaba noastră să clarificăm ce vrem să realizăm și cred că putem juca și noi un rol politic bun în acest sens. Mulțumesc! Da, este rolul nostru să <laughs> și interpretăm și apoi să redactăm o propunere suficient de clară pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce e vorba în regulament la urma urmei. Tot aș dori să mai întreb comisia dacă are ceva de completat, vă rog. Mulțumesc. Permiteți-mi să fac câteva comentarii și clarificări. Voi face acest lucru în completare cu cele prezentate deja de domnul um, comisar Navracic în răspunsurile sale cu privire la resurse, parte ocupațională, definiția activităților. Însă aș dori să vă reamintesc că scopul inițial al acestei inițieri inițiative și anume de a face un efort mai amplu de solidaritate în Europa și în același timp să avem o posibilă agendă pentru tineri. Am urmat practic o rezoluție a Parlamentului European care solicita un singur punct de intrare pentru activitățile profesionale în Europa. Cred că propunerea noastră merge foarte mult în această direcție și de aceea am încercat să venim cu o inițiativă puternică care uh, ar trebui să ofere mai multe oportunități și oportunități chiar mai ample pentru tineri. De aceea venim și cu un format nou și propunem și această dimensiune ocupațională cu totul nou. Cred că se impun uh, o clarificare aici cu privire la două comentarii, pentru că există multe întrebări. Cum anume ar trebui să funcționeze uh, etichetarea de calitate, de pildă? eu cred că acolo vorbim deja de partea de implementare. Sunt multe lucruri care trebuie definite abia atunci. Sigur că la nivel de regulament avem nevoie de un cadru corespunzător, dar și pe partea de implementare va trebui să discutăm foarte mult, nu doar cu autoritățile de implementare, cu factorii interesați care au participat și astăzi aici. Dar atunci este momentul pentru a discuta despre dezvoltarea portalului, despre formare fizică și online, despre modul în care ar trebui implementată această etichetare de calitate așa cum trebuie și alte măsuri de susținere. Este o activitate importantă, dar nu totul trebuie specificat în proiectul de regulament. Activitatea se va baza pe experiența de implementare timp de 20 de ani a Serviciului European pentru Voluntariat, unde avem experiențe foarte bună și avem parteneri foarte buni în agențiile naționale. Am contacte zilnice, lucrăm, colaborăm de aproape cu agențiile naționale. Uh, și avem încredere în agenții pentru că știm că puteți prelua noi provocări. Ați făcut-o timp de 20 de ani și dacă acum ar apărea o dimensiune nouă, sunt convinsă că ați putea transpune lucrurile în realitate. De asemenea, partea de susținere, cred că se impune puțin clarificată, nu știu dacă este cumva o neînțelegere. Uh, organizațiile gazdă și de susținere. Noi nu propunem eliminarea acelor uh, organizații de coordonare. Vrem uh, chiar să facem lucrurile să funcționeze mai bine. Bine, susținerea nu poate fi doar la online, trebuie să existe și un fel de formare față în față, chiar înainte de plecare, și uh, chiar și după plasament. Ar fi ceva nou ce nu există încă în momentul de față în Serviciul European pentru Voluntariat. În ceea ce privește plasamentele în cadrul aceiași țări, sunt uh, de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să înlocuim inițiativele naționale. Nu ar fi în interesul nimănui. Banii UE ar trebui să completeze uh, inițiativele existente încă o dată, etichetare de calitate o dezbatere pentru în fază de implementare și atunci va trebui să mai uh, discutăm uh, câteva aspecte esențiale. Mulțumesc foarte mult! Uh, probabil că mm, aveți înțelegere pentru reticența noastră de auzi pronunțate în Parlament acte de punere în aplicare. De aceea noi, la nivelul regulamentului, încercăm să facem lucrurile cât se poate de concrete, astfel încât marșa de manevră la implementare să nu mai fie atât de mare, chiar dacă acest lucru poate contravine puțin uh, dorințelor Comisiei. Problema noastră este, sigur, știți, aceea că la nivelul actelor de până în aplicare nu mai putem uh, interveni și acest lucru uneori ne supără. Și asta mm, am constatat încă o dată și atunci când a fost vorba de orientările pentru Erasmus Plus, unde multe lucruri au luat o întorsătură pe care nu ne-o dormeam și unde multe lucruri n-au ținut nici de voința declarată a Consiliului, a totuși s-a făcut așa. De aceea apelez la înțelegerea dumneavoastră când mm, dăm dovadă de prudență cu actele de punere în aplicare. Mulțumesc încă o dată. Cred că am reușit să petrecem două ore foarte informative și utile. Mulțumesc celor care au participat, mulțumesc experților. Ați venit cu o serie întreagă de sugestii bune pe care le vom folosi în activitatea noastră ulterioară. Un, unele observații ne întăresc în ceea ce gândeam până acum, altele poate schimbă un pic perspectiva. Acum Cei care nu sunt membri uh, se pot retrage. Ședința Comisiei pentru Cultură își continuă activitatea cu tratarea acestei propuneri de regulament. Uh, însă, desigur, puteți rămâne în continuare dacă vă interesează. În orice caz, rămâne, ținem legătura pentru procesul ulterior și mm, Cred că și Helga Trupel, dar și raportorii din umbră uh, ar fi recunoscători pentru orice sugestie ulterioară. Mulțumesc pentru prezență încă o dată. Five minutes.